adoptat și acum începem cu explicațiile de vot. Începem cu rezoluția privind situația din Ucraina și situația actuală în relațiile UE-Rusia. Primul, prima este doamna Giufrida. Un minut, vă reamintesc. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru această rezoluție pentru că trebuie să încurajăm dialogul între Ucraina și Rusia fără să pierdem din vedere că sancțiunile nu pot să înlocuiască o uh, uh, soluție politică și diplomatică pe care sperăm să o găsim cât mai curând. Trebuie să uh, găsim o modalitate pașnică, rapid, să ieșim din această criză. Există posibilitatea unui feedback pozitiv al sancțiunilor și mă gândesc vă rog uh, să aveți un ritm adecvat pentru a putea permite interpretarea. În ciuda Uh, celor spuse de comisarul Cioloș, subliniez faptul că trebuie să stabilească reguli clare, astfel încât statele membre să poată să beneficiază de asistența uh, acordată uh, în lumina sistemului de producție. Toată lumea poate însă să vadă că fondurile sunt inadecvate și că este nevoie de mai mult. Încă o dată, luând exemplul Italiei, vreau să spun care am fost afectați de, în proporție de 200 de milioane de euro. Doamna Gardini, aveți cuvântul. Grazie, Presidente. E, per uh, spiegare perché... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă explic de ce nu am putut vota pentru această rezoluție, ce a trebuit să ne abținem. Trebuie să vă spun că Împărtășim îngrijorarea referitoare la vecinătatea noastră cu poporul ucrainean și referitoare la evenimentele de acolo. Considerăm de asemenea că trebuie să sprijinim această țară pentru o soluție europeană, însă există alte puncte care ne privesc pe noi, italieni sau um, europeni, de exemplu domeniul energetic. S-a vorbit despre acordurile cu Rusia și despre a anula pur și simplu South Stream-ul. Am votat de aceea împotrivă. Considerăm că diplomația trebuie să câștige teren. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Zdanoca. Mulțumesc, doamna președinte. Am votat împotriva acestei rezoluții. Cred că mulți colegi produc același tip de texte pe baza unei abordări unilaterale doar un exemplu concret, într-o serie de rapoarte de la ONG-uri internaționale, mai ales de la Amnesty International, guvernul din Ucraina este acuzat de încălcarea drepturilor omului în timpul acelor operațiuni antiteroriste din Est. Textul inițial al aliniatului 2 al rezoluției noastre care se referă la aceste rapoarte vorbește despre încălcări uh, comise mai ales de trupele regulate și de separatiști, dar în anumite cazuri foarte puține de forțele guvernamentale. Chiar și această prezentare greșită a ONG-urilor a fost diluată în timpul votului de majoritatea acestui Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pietikainen are cuvântul acum. Doamna Pietikainen, mă scuzați, doamna Pietikainen. Arvoisa președinte, minä puolestaan äänestin... Mulțumesc, doamna președinte. Am votat pentru această rezoluție și sunt foarte bucuroasă de faptul că Uniunea Europeană va vorbi pe o singură voce în politica comună de securitate și externă. Trebuie să avem o politică conse consecventă care să dea atenție drepturilor civile, drepturilor oamenilor, prevenirii conflictelor și cooperării economice în regiunile apropiate de Uniunea Europeană. Aceasta înseamnă că cooperarea cu Rusia și ea trebuie să fie stabilizată pentru că nu dorim să fim uh, dușmani. Cred că criza din Ucraina uh, va arăta că trebuie să lucrăm mai bine împreună în situația de criză uh, economică și financiară, să găsim o linie comună, chiar dacă avem puncte de vedere diferite. Acți- uh, sancțiunile uh, mai blânde și pașii mici în legătură cu Ucraina funcționează bine. Trecem acum la explicația de vot uh, răspunsul UE după izbunirea epidemiei de Ebola. Doamna Zaborska are cuvântul. Predsednička, vitam, že Mulțumesc, doamna președinte. Salut faptul că un, un, Parlamentul European a adoptat o poziție clară referitoare la acest virus și la această epidemie. Criza este una complexă, iar impactul politic, economic și social va dura chiar și după ce riscul uh, primar medical uh, va fi fost combătut. Nu este o problemă numai a, al Africii Occidentale, este o chestiune globală. Trebuie să acționăm în două direcții. Pe de o parte trebuie să uh, căutăm medicamente, pe de altă parte și un, un tratament și pe de altă parte trebuie să ne ocupăm de carantină și îngrijire uh, clinică carantina funcționează numai dacă populația locală are încredere în sistemul sanitar și în guvern. Și acesta nu este cazul în Liberia. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să folosească canalele diplomatice pentru a stabiliza situația în această țară. Vă mulțumesc, doamna Pietikainen. Arvoisa parlamentin puheenjohtaja. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă Riscurile pentru sănătate nu sunt ceva ce trebuie folosit pentru a-i speria pe oameni, dar știm că într-o lume globală, când oamenii și bunurile se mișcă liber, aceste riscuri de asemenea sunt globale. De aceea Uniunea Europeană trebuie să-și întărească capacitatea de reacție rapidă în cazul acestor riscuri pentru sănătate multinaționale și în ce privește Ebola, se pare că măsurile luate până acum sunt suficiente. Dacă ne gândim cât de periculoasă este această boală, Uniunea Europeană ar trebui să creeze un sistem de reacție rapidă în cazul bozilor infecțioase atâta vreme cât sunt periculoase. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Explicațiile de vot acum pentru situația din Irak și Siria. Uh, ISIS, prima. Doamna Arnutu are cuvântul un minut. Mersi, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că ne interesăm uh, în sfârșit de soarta minorităților și mai ales al creștinilor din Orientul apropiat. Însă deplâng faptul că acest interes vine târziu, atunci când situația nu a făcut decât să se înrăutățească de la invazia din 2003 americană. A spus că milițiile islamice prezente în Irak și în Siria sunt la fel de violente și uh, cum putem ce putem să pretindem să combatăm uh, susținând Al-Qaeda în uh, Uh, Siria. Este inconsecvent din partea statelor membre NATO să tolereze faptul că Turcia continuă să înarmeze, să antreneze și să financeze prezinsul stat islamic și să cumpere uh, petrolul pe care îl extrage pentru a accepta uh, chete care sunt organizate în plină stradă ar fi timpul ca țările europene să ia poziție clară pentru a combate toate milițiile islamice în cooperare cu uh, guvernele sirian și irachian. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Dodds. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toții suntem șocați de crimele barbare pe care le-am văzut de curând în Orientul Mijlociu, iar uh, și suntem alături de uh, familiile uh, victimelor și alături de familia lui Alan Henning, uh, care este pute- Alan Henning fiind puternic amenințat. Uh, aceste uh, însă nu trebuie să uităm uciderile creștinilor în Siria și Irak. Este necesar ca Uniunea Europeană să pună la dispoziție mijloace eficiente pentru protecția minorității, mai ales creștine, în Orientul Mijlociu de asemenea, mă gândesc la uh, Lord Benside, care a decedat de curând și care a reprezentat uh, această circumscriție în Parlamentul European între 1979 și 2004. A fost un ambasador al cauzei creștine și un avocat al uh, Irlandei de Nord. A Uh, solicitat uh, finanțare uh, pentru pace în circumscripția noastră. Europa nu va mai vedea oameni ca el și suntem alături de familia sa. Thank you. So the next speak... Mulțumesc. Urmează doamna Petir. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am susținut această rezoluție, am semnat-o, am votat-o pentru că în următoarele câteva luni am asistat la încălcări ale drepturilor omului și la vărsare de sânge, nu numai în Irak, persecutarea civililor, mai ales a minorităților creștine, este o problemă cumplită, iar situația este groaznică. Mm, câteva milioane de locuitori uh, au plecat din locurile lor și au nevoie de ajutor umanitar. În fiecare zi oamenii sunt obligați să se convertească la uh, islam. Acest gen de islam este cel de care trebuie să se rușineze musulmanii. Trebuie să facem tot ce putem pentru a împiedica acest tip de comportament și acest tip de moarte în acest teritoriu. E vorba de martiriu și trebuie să fie foarte clar că libertatea credinței și libertatea de exprimare sunt uh, chestiuni care sunt inerente pentru fiecare persoană, fiecare regim, fiecare ideologie care vrea să lipsească pe cineva de acest drept este bântuit. Domnul Șogor are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația în Irak și Siria pune uh, provocări geopolitice regiunii și restului lumii. Am văzut o criză umanitară uh, adâncă cu grupuri uh, vulnerabile, uh, femei, copii, grupuri etnice care au fost disproporționat uh, afectate de acțiunile barbare ale acestui stat islamic. Uh, este necesară o acțiune rapidă a comunității internaționale. Este important uh, uh, să denunțăm acțiunile statului islamic în modul cel mai uh, ferm. Vreau să subliniez importanța colaborării și dialogului între toate grupurile din Irak și uh, sper că noul guvern este uh, un pas în direcția cea bună. Pe termen lung, cred că guvernul Irak trebuie să reintroducă uh, conceptul de cetățenie inclusivă pentru uh, a integra toate grupurile din Irak și să refacă încrederea între acestea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor pe această temă, doamna Zaborska. Thank you, Madam President. Povodni návrh textu rezolu. Mulțumesc, doamna președinte Propunerea de rezoluție referitoare la situația din Irak și Siria aproape că nu menționează creștinii, mai ales cu toate că aceștia au fost țintiți uh, de către teroriștii ISIS. Până la urmă am reușit să incorporăm în propunerea comună două aliniate referitoare la minoritatea creștină din această regiune. Îi felicit pe negociator pentru efort și pentru abordare. Mă bucur că acest Parlament a putut în sfârșit să își exprime solidaritatea față de comunitatea creștină care în țara sa de baștină este persecutată. Creștinii din Irak din cauza religiei și a credinței lor sunt uh, persecutați, au fost persecutați, au fost uh, lipsiți de drepturile fundamentale și au devenit refugiați. Și mă bucur că am reușit să subliniem suferința și să arătăm suferința lor. Trebuie să vedem cum putem să facem ca acești creștini să se întoarcă la ei acasă. Mulțumesc! Trecem la explicațiile de vot referitoare la situația din Libia. O persoană s-a înscris la cuvânt, domnul Schaffhauser. Mulțumesc, doamnă președintă. Grupul nostru și eu am votat pentru această rezoluție pentru că ținem cont de impactul uh, situației uh, catastrofale din Libia și subliniază problemele pe care le cunoaștem și privind circulația armelor, prezența grupurilor teroriste și sosirea imigranților pe coasta Italiei. Totuși, am fi dorit să se sublinieze de asemenea rolul Franței. Din păcate, țara mea este dintre acele țări care au aruncat Libia în acest infer și subliniem, am dorit să se sublinieze faptul că Libia este, în primul rând, victima acestei diplomații uh, periculoase, nu putem să spunem mai mult decât atât, a Europei și a Occidentului, iar în situația actuală nu există soluție durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la explicațiile de vot privind rezoluția, privind situația din Israel și Palestina. Domnul Carti este vorbitor, primul vorbitor. I am votat împotriva rezoluției comune privind Palestina, pentru că, după părerea mea, transmite un mesaj în special Israelului că poate să continue campania de genocid împotriva palestinienilor. Cred că toată lumea din Europa o să fie dezamăgită să afle că acest parlament, inclusiv uh, eurodeputații uh, din Irlanda, au, din Irlanda, au votat uh, pentru această uh, rezoluție. Ar fi trebuit uh, să se ceară, să se uh, creeze un uh, grup care să ancheteze în crimele de acolo. Articolul 2 din uh, acordul de asociere cu Israelul trebuie pus în aplicare pentru că Israelul continuă să încalce drepturile omului. Ar fi trebuit să se ceară compensații din partea Israelului pentru proiectele pe care Uniunea Europeană le-a finanțat și pe care Israelul le-a distrus în recentele atacuri împotriva fâșiei Gaza Uniunea Europeană, acțiunile acestui Parlament uh, par să fie uh, o inacțiune internațională împotriva uh, sau un raport cu războiul purtat împotriva palestinienilor. Doamna Dodds. Sorry. Thank you, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că există mai multe aspecte ce trebuie să facă parte din miezul uh, reacției Parlamentului European la situația actuală în această regiune. În primul rând, trebuie să sprijinim dreptul suveran al Israelului de a-și apăra granițele și poporul de terorism. Însă, în același timp, uh, vedem suferința enormă a uh, poporului din Gaza în urma acestei operațiuni și trebuie să acționăm pentru a ajuta. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem impactul pe care această operațiune o are asupra securității comunităților evreiești din Uniunea Europeană. În Regatul Unit au avut loc aproximativ 240 de rapoarte de incidente antisemite în iulie, când au crescut uh, uh, când a crescut conflictul în uh, Gaza. În calitate de deputați este esențial să transmitem un mesaj în întreaga Europa că toleranța religioasă este mai importantă ca niciodată. Thank you. Next speaker. Mulțumesc. Urmează domnul Urtasun. Parlamentul European trebuie să condamne fără drept de apel ce s-a întâmplat în Gaza. Suntem în fața unei crime de stat care este comisă în Gaza, care e de fapt o închisoare, iar uh, populația este masacrată fără rușine. Nu putem continua cu această poziție Trebuie să spunem că rezoluția adoptată nu este acceptabilă pentru că este limitată și de aceea noi am votat împotriva ei. Cerem Uniunii Europene ca în primul rând să cere Israelului să pună capăt blocadei și apoi să pună capăt uh, așezărilor ilegale. În al treilea rând, accesul imediat al ajutorului umanitar. În al patrulea rând, eliberarea membrului Consiliului Legislativ palestinian și a prizonierilor politice și în același timp, în al cincilea timp, să se investească, să fie cercetați cei care au comis crime de război și apoi să se uh, activeze articolul 2 din acord și să se suspende fondurile care sunt de, destinate acestei Israelului. Toți cei care au murit, au murit din cauza violenței și ar trebui să aplicăm toate normele diplomatice pentru a putea pune în capăt acestei serii de crime care au împotriva celor din Gaza și din Palestina. Mulțumesc! Mulțumesc și în felul acesta se închid explicațiile de vot pentru ziua de astăzi. Nu mai am, mai am de făcut un anunț. Am primit uh, poziția Consiliului privind prima lectură împreună cu declarația de motive și poziția Comisiei. Titlul va fi anunțat în procesul verbal. Există o perioadă de trei luni în timpul în care Parlamentul trebuie să-și facă poziția cunoscută și începe de mâine, 19 septembrie 2014. Procesul verbal uh, va fi supus aprobării Parlamentului.